Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor. Doamne Estaras, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Da, un punct de ordine. Avem un avion și noi în această după masă. Votul este la 11 și jumătate. Întârziem dezbaterea pentru că nu a venit comisarul și doamna raportor. Vă rog să uh, notați faptul că protestez. Uh, uh, colleague, uh, I am... Stimată colegă, știu Uh, că toată lumea are un avion de luat. Uh, faptul că eu stau aici nu înseamnă că nu luăm toate măsurile, îmi cer scuze. Uh, nu putem să facem nimic altceva decât să dăm telefoane și asta am și făcut. Iată, o văd pe doamna comisar care intră în sală chiar acum. Doamna raportor e pe drum. Bună dimineața, doamnă comisar. În momentul în care doamna comisar își va lua locul, putem uh, relua lucrările. Chiar dacă doamna raportor uh, nu este prezentă, va putea lua cuvântul după. Commissioner, good morning. Uh, I would appreciate if uh, uh, we, we could start. Bună dimineața, doamnă comisar. Uh, vă rog, haideți să începem. Doamna raportor e pe drum.